Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. Dragi colegi, aș vrea să începem reuniunea. Primul punct pe ordinea de zi e adoptarea ordinii de zi. Proiectul va fi fost distribuit pe 24 <clears throat> mai, dacă am înțeles bine. scuze, spune vorbitoare. Application of Rule 103. No, but I will just, I, I will inform them. Yeah, yeah, but, but we okay. will be... I would like to propose... Aș vrea să vă propun ca în lumina discuției pe care am avut-o la reuniunea coordonatorilor în legătură cu care să informez Comisia în câteva momente, că în rezultat nu vom avea să discuție de la punctul 6 de pe ordinea de zi legat de aplicarea regulii 130 din regulile de procedură legate de întrebări cu răspuns scris. Această discuție legată de acest punct se va amâna și o să vă explic ulterior când e vorba despre prezentarea propunerilor coordonatorilor. Dacă nu există obiecții <clears throat> legate de ordinea de zi și nu există solicitări de modificare, aș vrea să considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. În varianta propusă, adică fără punctul 6. În ce privește punctul 3, anunțuri ale președintelui, aș vrea în primul rând să vă informez că ppo ul a decis că raportor pentru avizul AFCO către AFET cu privire la Uniunea Europeană a Apărării, din propria inițiativă, va fi pregătit de domnul David McAllister de la PP. Aș vrea de asemenea să vă informez că între timp am primit două <clears throat> moțiuni de rezoluție care am acceptat să fie tratate în procedura scrisă, cu excepția cazului în care există solicitări de discuție. N-a existat o astfel de solicitare și atunci cele două moțiuni de rezoluție nu vor fi nu li se va da curs una legat de transparența, legată de activitățile de lobby ale companiilor multinaționale, cea de-a doua legată <clears throat> de articolul 50 din Tratatul Uniunii Europene Acum aș vrea să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, decizii ale coordonatorilor, la ședința coordonatorilor. De data aceasta nu s-au distribuit sloturi pentru avize sau rapoarte, nu s-au făcut noi nominalizări, am discutat chestiuni legate de follow-up pentru alte rapoarte, George Sheffield, legat de inițiativa cetățenească europeană și am decis, având în vedere că nu dorește Comisia să dea follow-up raportului nostru și dezbaterii pe care am avut-o, cu mai mult de <clears throat> jumătate an în urmă și cu ONG-urile, nu doar în Parlamentul European, nu există niciun follow-up din partea Comisiei, am decis să-l invit invităm pe domnul vicepreședinte Franz Timmermans să vină înainte de vacanța de vară să discutăm nu doar inițiativa cetățenească europeană, ci o listă de chestiuni și contez foarte mult pe participarea dumneavoastră activă pentru această reuniune. Apoi am avut discuții legate de misiuni, o respingere la conferința președinților a propunerii AVCO de a se merge în Canada cu o emisiune în septembrie acest an. Am luat legătura cu președintele Schulz încercând să-i explic că justificarea respingerii de către conferința președinților nu ține cont de realitatea de la AFCO și încă mai sperăm că acea decizie <clears throat> va fi reconsiderată. Am convenit că vom încerca din nou să facem să se revină asupra deciziei negative. Am avut discuții dificile și în ce privește calendarul vizitei în Polonia. Am avut probleme să identificăm o dată <clears throat> limitele pe care le impune Parlamentul pentru astfel de vizite și în același timp să avem ambele camerele Parlamentului polonez disponibile pentru întâlniri cu noi. Vom continua probabil să încercăm să găsim date în afara sloturilor obișnuite pentru vizite de acest gen. Deci posibilități reduse de a avea traducere, spune vorbitoare. Mai important este să avem ambele camere. Deci vom continua să <clears throat> încercăm să identificăm o dată, apoi am convenit să amânăm punctul 6 de pe proiectul de ordine de zi. Punctul 6, o plângere a unui dintre colegi, Enrique Ciambon, care n-a primit la timp <clears throat> în perioada prevăzută la solicitarea pentru care are nevoie de răspunsuri scrise din partea Consiliului, deci n-a primit răspunsul la timp, încât ne-a spus secretariatul, răspunsul e deja la Parlament. Cu toate acestea am convenit la <clears throat> cererea doamnei Spinelli să avem discuția legată de acest subiect la una dintre ședințele următoare. <clears throat> Problema fiind de întrebări și răspunsuri care vin cu întârziere, în măsura în care AFCO trebuie să examineze aceste chestiuni <clears throat> și într-o perspectivă mai largă, vom avea deci această discuție și am convenit în ce privește aderarea Uniunii Europene la Comisia Europeană a Drepturilor Omului. Poate vă aduceți aminte că în aprilie am avut audiere cu o participare largă a tuturor celor implicați în negocieri și am convenit să invităm Comisia să informeze Parlamentul în legătură cu situația actuală și care este părerea Comisiei <clears throat> cum să se ajungă la o finalizare reușită a acestui proces. Vedem și posibilitatea de <clears throat> întrebări cu solicitare de răspuns oral la plenară. Vom cere Comisiei să aibă să dezbatem întâi cu noi și apoi vedem ce facem. Mai târziu am primit informații de la o direcție a noastră, că există studiul al domnului Jacquet care se va finaliza peste o săptămână și care va fi disponibil pentru toți cei interesați de aderarea Uniunii Europene <clears throat> la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Am primit din partea președintelui Schulz și o scrisoare care cere verificarea conformării la valorile fundamentale ale Uniunii Europene în ce privește un partid european, Alianța pentru Pace și Libertate, căutăm uh, denumirea precisă. Am ascultat de asemenea care este părerea <clears throat> serviciului juridic. Aceste chestiune se leagă de finanțarea potențială și actuală către acest partid venind de la bugetul european. Am cerut un aviz al serviciului juridic în formă scrisă și pe această bază la ședința următoare a coordonatorilor vom discuta avizul AFCO legat de această procedură și <clears throat> modul în care vom activa această procedură. decizii care au fost luate de coordonatori. Dacă nu există solicitare de intervenție, înțeleg că aceste recomandări sunt adoptate sau avizate. Ramon. Domnul președinte, am uh, înțeles că în reuniunea coordonatorilor s-a luat în considerare chemarea domnului Timemars pentru problema legată de inițiativa cetățenească. Vreau doar să vă reamintesc că raportorul din umbră cu privire la dreptul de investigație, inquiry right, ne bine și noi ne-am gândit la aceeași posibilitate și mă gândeam să profităm de ocazie uh, ca să țină cont și de acest lucru. O să avem o listă mai lungă de chestiuni în invitația mea și o să le discutăm, dar e la latitudinea dumneavoastră. După cum aduceți aminte, <clears throat> domnul Timmermans nu are discursuri, vine și vrea să-i punem întrebări. Putem să-i punem orice întrebare dorim, dar am putea de asemenea să fim pregătiți pentru că e o listă lungă de <clears throat> chestiuni la care ar trebui să ne dea răspunsuri sau idei domnul Timmermans din partea comisiei, inclusiv viitorul program de activitate, nu doar ce se întâmplă acum sau ce s-a întâmplat în trecut, ce se va întâmpla pe viitor, programul de activitate al Comisiei. Și acum vă propun să trecem la punctul 5, aprobarea proceselor verbale ale ședințelor noastre. Procesul verbal pentru ședința de pe 22-23 februarie este disponibil procesul verbal și, conform practicii stabilite, se consideră că sunt aprobate dacă nu se ridică nicio obiecție înainte de sfârșitul actualei ședințe. Urmează punctul 6, care a fost scos de pe ordinea de zi <clears throat> și putem începe cu votul, dar nu înainte de ora prevăzută, adică 16.30 și facem o scurtă pauză de aproximativ 10 minute. Sau dacă doriți să interveniți, George Sheffield. Nu un discurs lung, doar să vă atrag atenția <clears throat> asupra posibilității la mine e 16.40 uh, ora de vot, deci 20 de minute. Poate mă înșel eu, spune vorbitorul. Colegii din spate hmm, care discută în paralel nu se aude și e foarte greu să urmărim. Vreți să repetați ce a spus? Se pare că m-am înșelat, dar pe documentul meu spune că votul începe la 16.40, din coace văd că e 16.30. Dacă ar fi 16.40, am putea discuta acum punctul 8. Christian Dan Preda is not here. Domnul Preda nu e aici, Silvia Kaufman nu este aici. Domnul Hoiascos e aici, Maite nu e aici, dar probabil că nu o să vină. Ba e aici, dar n-a fost la ședința anterioară <clears throat> și Costas nu e aici. Barbara, vine sau îl înlocuiești tu? Nu, nu putem, <clears throat> pentru că ne lipsesc 2, 3, Fabio, nu, 4, 4 raportori din umbră, deci nu putem. Da deși am un document din partea domnului Preda. Din cauza acestei greșeli și confuzii, timpul orientativ fiind 16.40, atunci înțeleg că o să vină și alți membri ai PP. Vă rog să țineți cont de faptul că un mare număr de membri de la PPS sunt la Luxemburg. Nu știu câți o să vină, dar înțelegeți la ce mă refer. No, Nu, avem votul la patru și jumătate și imediat după aceea avem acest punct. Dear colleagues, I just would like to... Dragi colegi, aș vrea să folosesc timpul acesta. Hmm? Eu sunt singura pe lista căreia votul este la 4 și jumătate, ceilalți aveți 4 și 40, deci mai sunt 15 minute până la timpul prevăzut. Trebuie să așteptăm până la 16.40 și acum aș vrea să discutăm punctul 9 de pe ordine de zi. E și Richard Corbett aici. Aș vrea să vă informez unde suntem acum cu acordul interinstituțional cu privire la mai bună legiferare începește procedurile legate de follow-up și interpretarea și aplicarea acestui acord. Poate vă aduceți aminte că AFCO a fost solicitat să pregătească un aviz care a fost analizat sau evaluat rezultatele negocierilor autorizând uh, <clears throat> președintele Parlamentului să semneze în numele Parlamentului acordul cu privire la mai bună legiferare și am votat în plenar de pe 9 martie sprijinul AFCO și apoi am discutat ca AFCO și separat uh, jurii cum să procedăm cu acest proces foarte important și problematic al implementării <clears throat> acestui acord interinstituțional și am decis să stabilim sau să înființăm un grup de lucru comun, raportul privind implementarea în baza regulii 55, pregătit de două comisii, AFCO și juri. Am decis așadar să înființăm acest grup de lucru care să faciliteze procesul de cooperare și să nu avem de fiecare dată nevoia de a convoca cele două comisii, ci să avem o mai mare flexibilitate și o mai mare eficiență <clears throat> prin grupul de lucru respectiv. Am avut deja prima ședință a grupului de lucru, am convenit că acest grup de lucru, desigur, va fi o platformă de facilitare pentru cei doi raportori, Richard Corbe de la AFCO și Pavel Svoboda de la Juri, dacă au nevoie de o platformă în care se discute diverse subiecte, e și acest grup de lucru care trebuie să monitorizeze și implementarea inițială a acordului interinstituțional și o platformă în care se permită tuturor celelalte comitete care doresc să participe în uh, procesul de implementare și să contribuie la discuție să participe la grupul de lucru, să discute chestiunile de acolo. Între timp și președintele Parlamentului a convocat un grup de patru, cum îi spune. Cred că grupul de șase era în China, nu? Sau tot de patru și în China. Un alt grup al celor patru, domnul Verhofstadt, cei doi raportori și domnul, deci Coza și Svoboda, care e și președintele jurii și eu, trebuie să <clears throat> ajutăm la prezidarea acestui grup, dar și în acest grup, nu doar în grupul de lucru, și celălalt grup al celor patru, cu Verhofstadt, Svoboda, Corbett și cu mine și am lucrat și am ajuns la unele concluzii comune. Am propus conferinței președinților cum să se procedeze acum cu follow-up-ul legat de urmărirea acestui acord. Un follow-up major va fi legat de viitoarele negocieri. Cei care sunteți la INTA sau la AFET știți că o să fie negocieri și între cele trei instituții legate de acordurile inter- internaționale. Am propus ca AFET și INTA să conducă acele negocieri, dar vor fi și negocieri în scopul delimitării de criterii pentru actele delegate și de punere în aplicare. Cei care vă implicați în legislație știți ce mare problemă o reprezintă <clears throat> pentru cooperarea dintre instituții, dar schimbarea majoră importantă pentru noi e <clears throat> schimbarea pentru care responsabilitatea vine lui Richard chestiunea alinierii de pline între regulile de procedură care sunt acum în pregătire pentru a fi reformate și acordurile interinstituționale. E o activitate multidimensională care ne așteaptă și prin acele structuri pe care le avem, sper că vom reuși. We hope that uh, the whole structures will become Eh, și pe măsură ce trece timpul, lucrurile se vor simplifica, vor fi mai puțin baroce, spune vorbitoare. Cam asta e situația. Richard și cu mine suntem implicați în acest follow-up și <clears throat> ne ocupăm și de această aliniere despre care v-am vorbit. Cam aici am ajuns și în ce privește acordul interinstituțional și spre informare, după cum a dat seama, orientările politice pentru lucrurile care se vor întâmpla cu participarea noastră în implementarea raportului sunt un lucru, dar mai e și un altul. Toate serviciile Parlamentului European sunt mult implicate în această cooperare cu alte instituții în contextul mai bunei legiferări și în acest grup de lucru. Avem reprezentanți, <clears throat> nu mai știu cum le spun acestor comisii și comitete, grupul de coordonare interinstituțional de la servicii cu doamna Francesca Rati și în principiu și de la administrație o echipă de proiect care lucrează cu noi. <clears throat> Deci sunt mulți uh, cei implicați și din partea serviciilor Parlamentului. Și în toate instituțiile acum <clears throat> există o ajustare a modului în care funcționează pe plan intern cu noul acord și va fi una dintre întrebările pentru domnul Timmermans, câte ne poate spune să nu ne ducem în direcții prea îndepărtate care să îngreuneze cooperarea, deci ar fi bine să punem și aceste întrebări. Cam asta ar fi legat de punctul 9 de pe ordinea de zi. Doar o informare. Am convenit de asemenea că vă vom informa în mod uh, regulat cu privire la desfășurarea grupului de lucru. Richard uh, va veni să vorbească și despre raport. Vreau să spun că mai bună legiferare, acordul acesta instituțional nu a fost pus pe un raft undeva, ci este încă în desfășurare, se fac multe modificări, veți fi informați tot timpul. Helmut Scholz. Danke, Frau Mulțumesc. Nu pot decât să vă urez toate cele bune pentru munca care vă așteaptă în toate aceste aspecte și elemente orizontale. Dar care e legătura dintre grupul de lucru și celelalte grupuri care trebuie implicate cumva în această transpunere a acestui acord, acestei înțelegeri. Care sunt legăturile structurale din Parlament? Pentru că ne mai gândim și prin regulamentul de procedură cum să facem lucrurile mai transparente mai uh, suple, dar mai eficiente, să păstrăm, desigur, drepturile deputaților și ale grupurilor. Și atunci, cum vom pune aceste lucruri pe roate? Mulțumesc. One minute and, uh, uh. Richard, așteaptă puțin. De aceea sunt importante aceste legături personale și de aceea Richard e foarte important pentru că are mai multe calități. Este prezent în mai multe calități aici. În primul rând, având în vedere că există un secretariat comun, e vorba de regula 55, două comisii pe picior de egalitate, cu un secretariat comun care uh, am pregătit o listă cu, de chestiuni care sunt legate de punerea în aplicare a acordului și există și o prioritizare a acestor uh, chestiuni. De exemplu, programarea multianual era foarte importantă pentru AFCO, pentru că pentru prima oară puteam și noi să implicăm uh, Parlamentul în întreg procesul Richard uh, deja a făcut o legătură între grupul nostru de lucru și abordarea folosită în cadrul grupului de lucru privind regulamentul de procedură. Vom lucra astfel încât să ne asigurăm că, în primul rând, nu există disparități între ceea ce hotărăște Parlamentul prin diferite documente care trebuie să fie ajustate. De aceea, grupul de lucru reprezintă un cadru în care nu se urmărește doar conformitatea cu regulamentul de procedură, dar și alte chestiuni legate de administrație. Doamna Batin deja a vorbit cu noi despre acest lucru, ne-a spus cum vede această cooperare și m-a așteptat cu interes um, orientări politice din partea grupului de lucru și pentru partea administrativă. Este important să existe un raport coerent în ceea ce privește interpretare și punere în aplicare, dar important este să se și asigure o coordonare a activității mai multor servicii ale Parlamentului și o conformitate între dimensiunea politică a acestor modificări, modul în care funcționează Parlamentul și servicii. Mai sunt și toate chestiunile care trebuie să fie raportate în fața comisiilor, care vor fi desigur raportate și aici, dar în principiu reprezintă o platformă pentru asigurarea coerenței um, între diferitele organisme care lucrează în mai multe domenii, Parlamentul European și așa mai departe. Richard, vrei să iei cuvântul? Cred că întrebarea domnului Scholz a fost una foarte personală, dar uh, ai oferit un răspuns foarte bun. Nu cred că mai e nevoie să mai adaug altceva acum. Da, ne-am făcut griji că lucrurile ar putea să meargă în toate părțile, pentru că avem conferința președinților, conferința președinților de comisie, unde suntem reprezentați, de asemenea o să avem toate comisiile implicate, de exemplu ce va face jurii mm, cu actele de legate și actele de punere, de punere în aplicare, care e un subiect de mare interes pentru toate comisiile, de asemenea negocierile care, în funcție de ce hotărăște conferința președinților, vor fi uh, dirijate de două comisii principale, cea pentru comerț și cea pentru afacerile externe, dar sunt mai multe comisii care au și ele un rol de jucat în relațiile internaționale, deci acestea vor fi interesate. Cred că e bine că va fi o implicare practică a tuturor uh, comisiilor sau a majorității comisiilor cred că e bine. Este cel de-al doilea acord de interinstituțional privind um, mai bună legiferare pe care îl urmăresc și niciodată n-am ajuns atât de aproape de, de implicarea Parlamentului, de implicarea tuturor comisiilor, a eurodeputaților în acest proces. Mai sunt alte intervenții? Nu, se pare că nu, așa că trecem deja la voturi. Pentru că a venit și momentul acestora we have to check the, uh, ah. the card, the machinery. Could you please... Trebuie să verificăm uh, sistemul. Vă rog să introduceți cartelele de vot ca să vedem dacă funcționează. S-a deschis uh, votul ca să verificăm. Votăm acum uh, revizuirea post-electorală a um, CFM-ului. Este uh, avizul Silva Pereira, compromisul 1. Uh, compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe, amendamentul 4 pentru, împotrivă, cred că se respinge. Compromisul B pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 8 partea a doua pentru împotrivă cred că se respinge dar haideți să verificăm amendamentul 8 partea a doua s-a deschis votul s-a închis votul se respinge Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15, partea a doua, pentru, împotrivă, verificăm 15, partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 10 împotrivă, 8 uh, în favoare. Amendamentul 18 pentru împotrivă se adoptă, nu? Nimeni nu vrea să verifice, așa că se consideră adoptat. 21 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, amendamentul 29 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 14 la 4. Trecem acum la votul final. Electronic. S-a deschis votul. vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 14 la 4 și două abțineri. Felicitări, Pedro. Ai reușit. Mulțumesc foarte mult. Am terminat cu voturile. Trecem acum la Gerolf Anemans, raportul privind uh, monitorizarea aplicării dreptului Uniunii, raportul anual pe 2014. Imediat îți dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun ultimele evoluții cu privire la proiectul de raport privind uh, aplicarea dreptului Uniunii. Am avut o dezbatere cu, colegi, cu colegul Tela. Nu a fost vorba doar de propriile mele opinii aici și am încercat să mă concentrez pe context pe fapte concrete. O să vedeți că și raportul este succint, așa cum vor fi și comentariile. Cetățenii și încrederea lor în Uniune sunt strâns legate de um, aplicarea corectă a dreptului Uniunii și a subsidiarității. E bine că a existat o scădere a numărului de proceduri de infringement, lucru care se reflectă în text ceea ce înseamnă că s-a făcut o punere în aplicare mai bună a dreptului Uniunii Europene. Aș dori de asemenea să spun că am constatat că e important uh, și util pentru statele membre în contextul actual să poată să beneficieze de niște uh, recomandări trebuie ca obiectivele până la urmă să fie urmărite. Mai avem și anexa 13 din regulamentul nostru de procedură. Am dorit să existe acolo o trimitere la transparență. E important de fiecare dată când e vorba de relațiile dintre Um, Parlament și uh, Comisie trebuie să fie transparent. Acest lucru trebuie să iasă clar. Mulțumesc. George Schoenflin, uh, din numele, în numele PP-ului, în numele domnului Cristian Dan Preda. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnul Preda um, își cere scuze că nu poate să fie prezent. Vreau să spun următoarele. Vreau să-i mulțumesc domnului Aneman pentru redactarea acestui aviz, dar când uh, la redactat, a uitat că atunci când se face monitorizarea aplicării dreptului Uniunii, Comisia asigură aplicarea tratatelor în conformitate cu articolul 17 TUE și prin aceasta își face îndatoria. În al doilea rând, trebuie să se reamintească raportorului că atunci când un stat membru nu respectă termenul pentru transpunerea dreptului Uniunii, încalcă tratatele și așa trebuie să fie considerat. Cred că este important să ne întoarcem la elementele de bază, astfel încât să convenim cu toții că o aplicare eficientă a dreptului Uniunii Europene reprezintă o cerință absolut importantă pentru um, îndeplinirea obiectivelor de politici ale Uniunii. Când citim acest, reactor, uh, acest raport, ar părea reieși că aplicarea este perfectă, dar situația este mai complicată de atât. Sigur, trebuie să salutăm scăderea numărului de proceduri de infringement și eforturile făcute de curând de statele membre că se asigură conformitatea cu dreptul Uniunii Europene, dar ar trebui de asemenea să utilizăm această oportunitate pentru a face apel la statele membre să rămână vigilente, pentru că întârzierile sau aplicarea incorrectă, în primul rând, aduc vătămare cetățenilor și companiilor. Raportul din 2013 a arătat că o punere în aplicare tardivă de către statele membre uh, a anumitor directive rămân uh, în continuare o problemă. Aș vrea să menționez câteva elemente cheie care ar trebui să fie incluse în uh, aviz. Comisia a făcut eforturi semnificative în elaborarea de măsuri pentru încurajare a conformității înainte de demararea um, procedurii de um, infringement și proiectul uh, pilot este încurajator în acest sens. Uh, comisia a venit cu acces mai bun la informație prin uh, secțiunea de, de internet la Union Law. Este important ca statele membre să-și respecte angajamentele de a trimite tabele de corelare cu informații clare și precise, așa cum se solicită, și statele membre trebuie să evite acea practică a gold plating-ului adică să adauge măsuri naționale care n-au nicio legătură cu legislația Uniunii Europene. Este una dintre dispozițiile noului acord instituțional în ceea ce privește mai buna legiferare. Această practică face ca legislația Uniunii Europene să pară și mai complicată decât este cu adevărat și apar idei greșite care nu fac decât să alimenteze euroscepticismul. Domnul uh, Preda de asemenea cere ca amendamentele care mâine ar trebui să fie depuse până la ora prânzului, dacă n-ar putea să fie termenul uh, amânat până la ora 6 după amiaza. Domnul președinte, o să ținem cont de această solicitare. Avem presiune pentru că um, e vorba de votul uh, din Comisia Jurii și când are acesta loc, dar ora 6 după amiază este în regulă. Um, Mercedes pentru Silvia Kaufman. Mulțumesc, doamnă președinte. Colega Kaufman n-a putut să fie astăzi prezentă, așa că mi-a dat un text um, destul de scurt în care nu face comentarii specifice pe marginea raportului. Știm că a existat o scădere a numărului de proceduri de infringement, ceea ce este de apreciat, chiar dacă nu s-au rezolvat toate problemele. Este important ca din partea Comisiei să primim o actualizare a situației în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului Uniunii Europene la nivelul statelor membre. De asemenea, Suntem de acord că dacă apar comentarii, acestea ar trebui să fie exprimate în prealabil pentru că în felul acesta poți să vezi ce urmează să se întâmple și nu mai adopți măsuri care n-ar corespunde cu legislația și care ar periclita Um, relațiile cu Uniunea Europeană. Așadar, nu avem în acest moment niște comentarii specifice și o să ne mai gândim dacă înaintăm sau nu amendamente și sigur o să avem o poziție pe care o să ne exprimăm cu privire la, amendamentul, la raportul final în lumina amendamentelor ce vor fi uh, depuse. Acum ECR-ul, și Oșentovski. Aș dori să vorbesc în polonă. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi uh, colegi. Aș dori să vă spun că sprijin pe deplin avizul um, redactat de colegul nostru. Mi se pare că este un document concis și care vine în sprijinirea obiectivelor generale, adică o punere în aplicare mai oportună a directivelor, a normelor secundare și, de asemenea, standardizează, normalizează principiul subsidiarității, care consider că ar trebui să fie și el respectat în acest proces. Considere, consider că acest subiect, la fel ca oricare altul, ar trebui să fie examinat având în vedere următoarele. Cheia succesului nostru în Europeană este respectul și încrederea reciprocă. Mă refer la încrederea între instituțiile europene și statele membre. Mă bucur de aceea că avizul pe care tocmai l-am primit se îndreaptă în această direcție, că sprijină încrederea reciprocă ca fiind un element esențial pentru succesul evoluțiilor viitoare ale Uniunii Europene. Succes prin încredere, dar și prin sprijin. Nu cred în acest moment că vom depune amendamente de la liberal nu e nimeni care să ia cuvântul? Nu, Maite nu este prezentă. Din partea GUE nu este nimeni. De la RDD nu este nimeni. Văd se pare că nu doar PP-ul sărbătorește la Luxemburg, toată lumea e în altă parte. Termenul uh, nu este mâine, ci poi mâine, Asta e vestea bună, dar bun, va fi la ora 6 după amiaza, după care trebuie să votăm pe 15 iunie, având în vedere votul din Comisia Juri de la începutul lunii iulie. Nu știu dacă Gerolf mai vrea să mai vorbească ceva. Thank you, uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, voi studia cu atenție amendamentele și apoi voi forma o opinie, nu răspund astăzi. Deci, comisia e prezentă, doriți să spuneți ceva? Vă rog. Mulțumesc, Marius Dața este numele meu, director adjunct. Și aș dori să spun că salutăm aceste observații Comisie de raportor și credem că instrumentul comisiei, inclusiv proiectul pilot, contribuie la uh, succesul unei soluționări uh, mai rapide în acestor cazuri de încălcare și asta arată că e foarte util pentru că rezolvă 75% din cazuri în etapa timpurie. E o problemă cu transpunerea întârziată, da. Și salutăm această invitație adresată statelor membre de a transpune la timp legislația europeană. Comisia oferă și asistență în acest sens, planuri de implementare, întâlniri cu experții și așa mai departe. E foarte important să primim feedback din partea statelor membre Comisia a adoptat un pachet de mai bună reglementare. Tot cei interesați, inclusiv statele membre, ne pot da uh, feedback-ul lor cu privire la forma legislației finale. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc! Înțeleg că putem încheia și acest punct. Și mai un singur punct. Anunțarea ședinței următoare sau mai era ceva? 15 iunie la 9 și continuă până după amiază. Două jumătăți de zi. Mulțumesc. Ședința se încheie aici.